omului și ale democrației, a democrației și a statului de drept. În primul rând, dau cuvântul raportoarei, doamnă Mariet Gheșacă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În săptămâna uh, Crăciunului ortodox uh, egiptean au fost, a fost un atac în care au murit uh, șapte creștini copți. Acest incident a fost uh, descris ca unul izolat, însă el se înscrie într-o serie mai largă de atacuri asupra minorităților din Egipt. Violența nu poate să fie uh, acceptată, oamenii trebuie să aibă libertatea de a-și alege religia diversitatea religioasă necesită o societate vigilentă care să poată să discute liber toate chestiunile. O societate în care oamenii să știe că drepturile lor sunt garantate indiferent de convingerile religioase. Și acest lucru se poate face numai atunci când separarea dintre religie și stat este implementată prin Constituție și în guvern. Există în Egipt de 28 de ani legi în acest sens. Probabil că cea mai bună soluție ar fi o dezbatere puternică împotriva extremismului și violenței. Libertatea de exprimare și uh, în viața de zi cu zi și online trebuie să fie utilizată de guvernul egiptean pentru a rezolva tensiunile din societate. De aceea este foarte dificil să înțelegem, să acceptăm faptul că 30 de activiști, politicieni și blogeri au fost arestați de guvern în timp ce uh, Uh, călătoreau către orașul Naga Hamadi pentru a-și exprima condoleanțele față de familiile celor uciși în violențele respective. Acesta este un exemplu șocant al unui uh, model de um, reacție al guvernului din Egipt. Ceva este greșit în momentul în care oamenii sunt tratați drept infractori doar pentru faptul că vor să-și exprime solidaritatea cu concetățenii lor. Sunt prea multe cazuri în care uh, se abuzează de uh, violență pentru a menține ordinea publică. În 2008 uh, exist, au existat controle și asupra telefoanelor. Există acum noi reguli cu privire la, um, la drepturile de utilizare a internetului ceea ce dă dreptul guvernului, dă posibilitatea guvernului să controleze activ utilizatorii de internet. Există legislație cu privire la utilizarea internetului, astfel încât cei care publică um, conținut pe internet fără aprobarea guvernului sunt uh, priviți ca infractori. Totuși, guvernul spune că se garantează libertatea de expresie. Fiecare om are dreptul să-și exprime opinia, să-și o publice în limitele legii. Este nevoie de uh, critici foarte puternice pentru a garanta uh, drepturile omului în Egipt și uh, solicită uh, guvernului de acolo să limiteze um, actele de violență sectare. Un, uh, e nevoie de un răspuns adecvat la uh, problema religioasă, oamenii nu ar trebui să fie oprimați, nu ar trebui să existe legi care să limiteze libertatea de exprimare, pentru că uh, libertatea religioasă trebuie să fie garantată de Constituție, toate nivelurile de guvernanță trebuie să fie libere și guvernul din Egipt ar trebui să aibă un rol de lider um, în, pentru libertatea religioasă. Eu, Uniunea Europeană ar trebui să îi susține. Mulțumesc, doamnă Șache. Are acum cuvântul domnul Provera. Două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția pe care am propus-o se bazează pe unele evenimente tragice recente care au avut loc în Egipt și care au loc și în alte părți ale lumii. În Nigeria, de exemplu, ieri sunt din ce în ce mai multe situații grave, inacceptabile, inacceptabile în care comunitățile creștine sunt persecutate în lume. Nu este o rezoluție împotriva guvernului egiptean, care s-a străduit foarte mult să îi aducă în fața justiției pe autorii acestor acte. Este vorba de o chestiune mult mai largă. Uh, în fiecare an mii de chinezi, de creștini sunt uciși în lume, în Vietnam, în Coreea de Nord, în China, în Iran, în Malaysia, în Nigeria și foarte mulți sunt persecutați în fiecare zi pentru credința lor. Atacurile acestea se înmulțesc uh, și sunt mai virulente și sunt văzute cu indiferență. Trebuie întreprinse măsuri pentru a modifica climatul acesta de ură religioasă care se răspândește în lume și pentru a încuraja toleranța și acceptarea diversității. Europa este familiarizată cu tragedia războaielor. Sute de ani s-au luptat catolicii cu protestanții fără să mai menționăm Holocaustul deci Europa trebuie să se angajeze pe acest front tocmai din cauza istoriei sale. Și o altă idee ar putea să fie o verificare a legislației naționale în toată lumea și o încercare de a vedea că există legi care persecută creștinii sau alte minorități. Cooperarea dintre ONG-uri ar putea să fie de mare valoare în acest proiect dar uh, înțelegem dreptul la libertatea religioasă, dar trebuie să ne asigurăm că este respectată în practică. Dezbaterea aceasta ar putea să fie o șansă ca să facem o propunere astfel încât să se redacteze un raport uh, la Uniunea Europeană privind uh, libertatea religioasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Mario Mauro, un minut. Grazie, signor Presidente Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția aceasta are ca temă libertatea religioasă. Nu cruciadele, nu încercările de a submina un anumit guvern. Ea încearcă să spună doar că astăzi, în lume, există locuri unde poți fi ucis pentru că ești creștin. Toate grupurile politice sunt de acord că e o problemă legată de libertatea de religie și că trebuie, aceasta trebuie rezolvată în mod serios și abordată ca atare. De aceea invităm Consiliul, Comisia și mai ales pe înaltă reprezentantă pentru politica externă și de securitate comună să ia măsuri, să se ia inițiative pentru a promova dialogul și respectul reciproc al comunităților uh, religioase, pentru ca toate minoritățile să respecte toleranța și să se renunțe la actele de violență. Mulțumesc, domnule Mauro. Doamna Veronique de Chezer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ce s-a întâmplat în Egint ar fi putut să se întâmple și în altă parte nu trece o mașină prin fața unei biserici copte, ucide cinci copți și un, poli, un polițist. Reacția a fost rapidă. Procurorul general a hotărât că cei trei acuzați de evenimentele din Egipt vor fi aduși în fața curții de urgență a securității pentru omucidere cu premeditare dar comunitatea cretină, creștină și musulmană se uh, ceartă, iar aceste fapte diverse au rezonanță și în altă parte, peste tot în lume și în Europa. Intoleranța din ce în ce mai mare, fanatismul din ce în ce mai mare pun în pericol libertatea esențială, libertatea convingerilor, fie că e vorba de convingeri religioase sau agnostice. Peste tot au loc crime împotriva minorităților, fie ele creștine, musulmane sau evreiești. Peste tot în lume, bărbații și femeile laici sunt asasinați sau închiși pentru că nu respectă rituri, dogme sau practici religioase de, de care s-au eliberat. Eu sunt laică și susțin această rezoluție, care este un apel la toleranță și nu o stigmatizare a Egiptului sau a Malaeziei. Dar, dincolo de cazurile prezentate, aș dori să vă aduc um, aminte de grija pentru libertatea de eh, exprimare. Un stat laic este cea mai bună garanție pentru exprimarea diversității convingerilor tuturor. Este statul care îi protejează cei mai bine pe cetățeni și favorizează dialogul între comunități. Mulțumesc, doamnă de Kaiser, și acum îi dau cuvântul pentru un minut domnului Legitco. Domnule președinte, doamnă comisar, informările cu privire la violențe împotriva creștinilor din Egipt și Malaezia sunt doar vârful icebergului. Sunt trei puncte la care vreau să mă refer. În primul rând, creștinii au devenit victime ale violenței brutale în multe țări ale lumii, nu doar în acestea două. În al doilea rând, creștinii au devenit cea mai persecutată comunitate religioasă din lume. Numerele, cifrele sunt absolut șocante. Milioane, uh, nu sute sau uh, nu mii sau sute de mii. În al treilea rând, reacția societăților europene, guvernelor europene și a Uniunii Europene a fost până acum nesatisfăcătoare. Timidă, slabă, uh, Um, ceremonioasă, uh, corectă din punct de vedere politic sau nu a fost niciun fel de reacție. Trebuie să acționăm cu convingere, cu fermitate, pentru că dacă nu, cei care îi persecută pe creștini vor crede că au binecuvântarea noastră tacită. Oare vrem acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Legutco. Are cuvântul acum un minut și jumătate, doamna Autala. Mulțumesc, domnule președinte. Este deplorabil faptul că existe, există atât de multe conflicte în lume provocate de religie. Și există multe tendințe de ordin fundamentalist în lume. Budismul este probabil una dintre puține religii în care nu se necesează astfel de tendințe. Însă este important ca Parlamentul să-și exprime punctul de vedere și să ia poziție ori de câte ori uh, au loc astfel de ciocniri violente între comunități religioase. Aș vrea să spun că ieri am aflat că 33 de militanți pentru drepturile omului au fost arestați în momentul în care au sprijinit, i-au sprijinit pe creștinii copți la care se face referire în această rezoluție. Trebuie să avem grijă să nu împiedicăm oamenii să se apere unii pe alții și în niciun caz aceste persoane nu trebuie să fie reținute. Acești 33 uh, de militanți au fost uh, tratați în mod inuman pe perioada detenției. Sper că pe viitor Parlamentul va va fi atent și la aspecte legate de și de alte religii pe viitor. Mulțumesc, doamna Hautala în numele grupului PPE pentru un minut ale cuvântul domnul Posel. Tunisia... Domnule președinte, Tunisia, Egiptul, malaysia au o tradiție îndelungată a toleranței. Există uh, persoane foarte importante, cum ar fi președintele Sadati, care a venit și a vorbit în Parlamentul European despre o magna carta a uh, coabitării uh, între creștini și musulmani de aceea trebuie să ajutăm aceste țări în lupta lor împotriva extremismului islamist și împotriva uh, actelor de violență. Noi, ca și europeni, avem această datorie. Suntem un continent majoritar creștin și trebuie să milităm pentru creștinii din întreaga lume. Cine să facă acest lucru dacă nu noi? Dar sigur, în ceea ce privește libertatea de religie, uh, vreau să mulțumesc guvernului din Malaezia care a dat un uh, exemplu foarte clar, regele și primul ministru pe 9 ianuarie au luat poziție în mod clar și ne dorim să aibă succes în lupta lor împotriva intoleranței religioase. Uh, Această toleranță religioasă era exemplară în acest uh, stat. Și în Egipt, și în Tunisia, și în Malezia trebuie să fim partenerii parteneri care să poată să spună un cuvânt deschis când e vorba de drepturile omului. Mulțumesc, domnule Posselt pentru conservatori și reformiști are cuvântul pentru un minut domnul Van Dalen. Voorzitter, essentieel. Domnule președinte, libertatea religioasă, e bine, vedem foarte bine că de fapt creștinii se uh, confruntă cu dificultăți în țările dominate de islam. În Egipt, creștinii ortodoxi, copții și creștinii ceilalți, tradiționali, uh, dar și evrei, sunt oprimați. Musulmanii care devin creștini, de exemplu, rămân în continuare oprimați Lucrul acesta se vede și pe documentul de identitate, unde se este menționat în continuare islamul ca religie, pentru că islamul interzice renunțarea la religie, așa încât violențele împotriva copților au uh, sporit, au avut loc mai multe, aproape 100 de atacuri, iar atitudinea guvernului egiptean este slabă. Au fost arestate trei persoane și totuși violențele împotriva copților continuă trebuie începute imediat contacte cu Egiptul pentru ca guvernul să schimbe atitudinea. Dacă Cairo refuză, cred că trebuie să apară consecințe în relațiile bilaterale cu Egiptul. Mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul Stângii Unite, domnul Joe Higgins, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, toți cei care s-au angajat față de drepturile democratice și libertatea de expresie vor condamna uciderea creștinilor și bombardarea bisericilor în Malaezia. Sunt din ce în ce mai multe atacuri împotriva religiei minorităților religioase în Europa și le condamnăm. În Malaezia funcționează tactica divide et impera uh, și țara este condusă de o elită. Guvernul uh, actual este ipocrit pentru că proclamă o politică care îmbrățișează toate religiile și minoritățile, dar în spatele scenei folosește diviziunea rasială uh, pentru a instaura uh, ceea ce s-a întâmplat în cadrul uh, comunității majoritare islamice. În Malezia este o societate absolut inegală pentru că, de fapt, acolo se, sistemul se bazează pe capitalismul de crumetrie și libertatea religioasă și democrația în aceste țări ar fi justiția economică în care marea majoritate ar deține puterea și bunăstarea economică. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Higgins. Pentru deputații nealineați, un minut și jumătate, domnul Van der Stoip. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, în țările de jos a început un proces politic uh, îngrozitor împotriva șefului partidului nostru, Herb Wilders, care conduce Partidul uh, Libertății în țările de jos. Este atacat de elita de stânga pentru că atrage atenția asupra um, orientării fasciste are a islamului. Sunt amenințate comunitățile creștine, iudaice și de alte comunități din Europa și mai mulți deputați uh, sunt uh, prinși în acest tsunami islamic și nu mai luptă pentru cultura europeană. Actele barbare din Malaezia și din alte zone ale lumii, în Nigeria am văzut de curând, sunt uh, consecințele mișcării fasciste islamice. Non-musulmanii sunt persecutați, asasinați. Evenimentele din Egipt nu pot fi considerate evenimente izolate, ci se leagă tot de ideologia aceasta. Parlamentul trebuie să se asigure că astfel de acte atroce nu au loc niciodată în Europa și să lupte împotriva islamizării Europei. Sunteți invitați cu toții să participați la această luptă. Mulțumesc, domnule Van der Stoip. Trecem la celălalt vorbitor. Are cuvântul un minut, domnul Kazmarek. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Stimate domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor, Aici, în Parlament, vorbim adesea despre tot felul de fobii, homofobie și altele. Dar aceste două tipuri de fobie nu uh, sunt singurele. Există fobia față de creștini, uh, ura față de creștini. Și această uh, fobie duce la niște consecințe sociale tragice. De aceea există atâtea cazuri de încălcări ale drepturilor omului în lume și atacuri împotriva agnosticilor. Trebuie de asemenea să protejăm și creștinii pentru trebuie să facem acest lucru pentru că libertatea religioasă este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. De aceea trebuie să continuăm să condamnăm orice formă de agresiune sau de intoleranță împotriva preoților. Violențele sunt uh, absolut barbare și ne opunem lor în continuare. Mulțumesc, domnule Cașmare, care are cuvântul pentru un minut, domnul Simanski. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Libertatea religioasă este un drept inclus în convențiile internaționale de mai bine de 50 de ani, dar de foarte mulți ani s-a văzut un val de ură, de ură religioasă îndreptată împotriva creștinilor de cele mai multe ori comunismul anticreștin, islamismul, Egiptul, Malaezia. E bine, toate acestea garantează libertatea religioasă, dar sub presiunea musulmanilor radicali, aceste libertăți nu sunt respectate. Uniunea Europeană are instrumente noi de politică externă pe care le poate folosi, așa încât trebuie să încerce să acționeze împotriva acestei uri față de creștini, care a declanșat multe atacuri împotriva creștinilor de ce nu ne gândim la acțiuni mai multe în acest uh, sens? Iar acum un minut, domnul Sonic. Pani comisar, pani przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul Provera. Trebuie întocmit un raport cu privire la libertatea religioasă. Vă amintesc că în mandatul anterior, eu împreună cu domnul Mauro am înaintat o propunere de a se întocmi un raport cu privire la suferințele creștinilor din țările în care ei sunt minoritari. Însă organismele relevante ale, competente ale Parlamentului nu ne-au susținut această idee. Rezoluția aceasta ar trebui să fie explicită și trebuie să reacționăm față de ceea ce pățesc uh, alți creștini, mai ales când este vorba de încălcarea drepturilor omului. Am citit cu mare atenție scrisoarea din partea președintelui adunării populare către președintele Buzek. În această scrisoare se spunea că drepturile creștinilor copți ar fi protejate, dar eu, mie unul vine greu să cred acest lucru. Mulțumim, domnule Sonic. Are cuvântul domnul Cearnechi, un minut. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to... Domnule președinte, domnilor și domnilor, nu este vorba doar de Egipt și Malezia aici. E vorba și de Sudan, Nigeria și alte țări din Africa și unele țări din Asia și unele societăți care tratează creștinii ca pe un element pe care nu-l doresc sau de-a dreptul ca pe inamici. Haideți să spunem deschis. Noi încercăm să nu vedem problema, încercăm să o evităm. Problema există, este reală. În Europa creștină avem patrimoniul nostru comun, deci trebuie să vorbim ferm și trebuie să spunem că suntem vinovați s-a spus că ne-am uh, că am făcut uh, păcate de neglijență. Acum câteva săptămâni am condamnat pe bună dreptate atacurile și persecuțiile uh, minorității musulmane din China. Dar apoi unele grupuri politice au fost împotriva amendamentelor care subliniau că și creștinii sunt discriminați în China. Nu putem să apărăm doar unele religii și pe altele să le lăsăm deoparte. Mulțumesc! Are cuvântul un minut doamna Corhola. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit informații îngrijorătoare din diverse surse privind crimele împotriva creștinilor, atât în Egipt cât și în Malaezia cât privește Malezia, aș dori uh, să îmi exprim îngrijorarea față de atacurile bisericilor într-o societate care era de obicei tolerantă și moderată. Apoi mă voi referi la activitatea ONG-urilor islamice privind sporirea toleranței. Declarațiile făcute de prim-ministru malaez uh, apropo de folosirea cuvântului Allah nu face decât să sporească intoleranța față de creștini. Comportamentul exemplar al ONG-urilor islamice nu rezolvă situația, din păcate. Nu am inclus acest lucru în rezoluția noastră pentru că altfel nu o să ajungem la niciun fel de evoluție pozitivă. N-ar trebui să le mulțumim uh, musulmanilor atunci când fac ceva bun. Trebuie promovată toleranța la toate nivelurilor pentru că Trebuie să susținem toate aceste acțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Corola, și acum domnul Bodis. Un minut. Merci, monsieur le Mulțumesc, doamna președinte. Actele criminal, fanaticilor criminali care au ucis creștini în Egipt nu pot fi puse pe seama uh, unui întreg popor și a guvernului său. Este nedrept să îi considerăm responsabili pe egipteni de acest masacru îngrozitor, ai căror uh, autori vor fi, ai cărui autori vor fi judecați. Să nu judecăm politica unui stat, să nu confundăm fanaticii cu întreaga populație a Egiptului. Pretinzând că intervenim între creștinii copți din Egipt și compatrioților musulmani, nu facem decât să dăm și mai multe argumente extremiștilor care încearcă să-i prezinte pe creștinii din Orient ca agenți ai Occidentului. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Baudi. Are cuvântul un minut domnul Tocheș. Chairman, dear colleagues. Domnule președinte, dragi colegi, avem, uh, am, am aflat de curând că acum câteva zile autoritățile egiptene au, uh, de, au arestat mai mulți activiști pentru drepturile omului. Aceștia au fost duși la, au mers la Naga Hamadi pentru a-și uh, a proteja comunitatea creștinilor copți de acolo ai căror, uh, din care câțiva reprezentanți au fost uciși, după cum am auzit în noaptea de Crăciun. Um, acolo există o majoritate musulmană și autoritățile încearcă să minimizeze aceste acte de violență împotriva creștinilor copți. În același timp, împiedică uh, uh, dreptul la, justificat la apărare al minorităților și Statele Unite ale Americii au condamnat acest lucru. Știm că creștinii coptici sunt, uh, copți sunt prezenți în Egipt de foarte mult timp de, și sunt oprimați deja de de zeci de ani și de aceea trebuie să ne exprimăm foarte clar pentru protecția lor. Mulțumesc, domnule Tăcăș. Trecem acum, dragi colegi, la procedura intervențiilor spontane. Am opt cereri. Trebuie să votăm la ora 12, așadar pot să dau cuvântul doar unui număr de patru vorbitori, câte unul din fiecare grup politic care a cerut cuvântul. Așadar, în primul rând, are cuvântul pentru un minut doamna Samorska ďakujem eh, že sa tu znovu upozorňuje na porušovanie slobody. mulțumesc Domnule președinte, uh, mă bucur că reacționăm împotriva încălcării uh, dreptului la libertate religioasă, cum am făcut și în 2007 și în 2008. Mă întreb oare Uh, este o slăbiciune din partea noastră sau nu reușim nici cum să impunem respectarea drepturilor omului. Avem din nou și din nou aceleași uh, probleme și propunem din nou și din nou aceleași măsuri. Uh, creștinii trăiesc în niște uh, condiții inimaginabile în unele uh, țări, cum ar fi în Egipt. Sunt uh, uh, uciși, sunt uh, um, strămutați, trebuie să se mute, nu doar în Egipt, ci și în uh, India, China, Pakistan și multe alte țări. Uh, această situație este o, un pericol pentru toți creștinii, dar și pentru toți musulmanii și apelez la reprezentanții Uniunii Europene, la delegațiile Parlamentului European să utilizăm toate posibilitățile pentru a avea un dialog mai bun pentru toleranța religioasă. Mulțumesc, doamnă Sabors, care cum cuvântul domnul puhemies olen erityisen huolestunut egyptin tilan. mă îngrijorează foarte mult situația din egipt deoarece se referă la neînțelegeri istorice, etnice. Creștinii copți sunt o minoritate foarte importantă, e vorba de 10% din populație, 8 milioane de persoane. Sunt mândri de situația lor, sunt mândri de tradiia lor creștin-orientală, de aceea atacul din decembrie a fost extrem de violent, a fost premeditat, iar faptul că muli cretini copți, multe femei cretine copte au fost obligate să schimbe religia, uh, au și au fost violate nu sunt, o, reprezintă o situație îngrijorătoare este un exemplu foarte rău pentru o țară care intră într-un asemenea spirală a violenței. Așa încât trebuie să avem uh, un dialog foarte bun. Mulțumesc, doamnă Repo. Domnul Aigal. Ștovani, gospod predsedujoči, ko se zgodi umor in... Mulțumesc, doamnă președinte. Ori de câte ori uh, are loc o crimă bazată sau cauzată de convingeri religioase, nu mai avem cuvinte. Trebuie să condamnăm astfel de acte și nici măcar acest lucru nu este suficient. Faptul că au, a avut loc încă o crimă în Orientul Mijlociu pare să reflecte o situație generală de nerespectare suficientă a libertății de religie a celor care se închină unui alt Dumnezeu. Toleranța religioasă nu este apărată din multe puncte de vedere. De ce a sugerat grupul ALDE ca discuția cu privire la respectarea drepturilor omului și drepturilor religioase din Egipt și Malezia să, fie, să aibă loc în mod separat? Am făcut acest lucru pentru că am considerat că trebuie să discutăm aceste cazuri separat. Egiptul nu este cel mai evident exemplu de intoleranță religioasă. Din potrivă. Mulțumesc, domnul Tără, cu un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, în lumea islamică crește militantismul jihadist împotriva celorlalte comunități religioase, mai ales împotriva creștinilor. Copții, una dintre, dintre cele mai vechi biserici creștine din lume, uh, au venit la mine, eu sunt reprezentant al Irlandei și mi s-au plâns de situația în care trăiesc în Egipt, de violența orchestrată de către uh, islamiști și situația s-a deteriorat în, potri, în pofida încercărilor președintelui Mubarak de a remedia lucrurile. Vedem și în Irak, și în Pakistan și acum pentru prima dată și în Malezia astfel de situații. Noi am ignorat, mi se pare, de prea mult timp uh, minoritățile Uh, creștine din restul lumii, dar aceștia se uită către noi, către Statele Unite, pentru protecție și deci salut această rezoluție. Mulțumesc, domnule Tanoc. Ultimul care poate să primească cuvântul, domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte persecutarea creștinilor și a altor uh, minorități religioase crește din ce în ce mai mult în țările islamice creștini din țări precum Egiptul și din zona mediteraneană trăiesc acolo de peste 200 de ani și sunt persecutați și sunt îndepărtați din patria lor, deoarece crește puterea islamiștilor extremiști a islamofascismului. Persecuțiile împotriva creștinilor ca și altor minorități, sunt uh, neraportate în presa occidentală. Presa nu ar trebui să prezinte numai persecuțiile, ci ar trebui să explice publicului larg de ce se întâmplă așa. Ar trebui să uh, explice cine face acest lucru, adică fanaticii islamiști și de ce o fac. Pe, datorită uh, a ideologiei fanatice uh, pe care o reprezintă. De aceea, guvernele, guvernele noastre ar trebui să preseze Egiptul să elimine aceste persecuții religioase intolerabile. Mulțumesc, domnule Batten. Are cuvântul doamna comisar, doamna Nelly Cruz. Domnule președinte, estimați membri, Comisia este profund șocată și întristată de ce s-a întâmplat uh, în ajunul Crăciunului copt uh, în Egiptul de Sud și de moartea tragică a șase creștini copți și a unui polițist musulman care au fost împușcați. Avem uh, încredere în acțiunile întreprinse de autorități pentru a-i aresta pe suspecții care au de comiterea acestei crime. Domnule președinte, după ce am analizat atent situația, faptul că cei vinovați uh, au ajuns în fața justiției, uh, aceasta reprezintă faptul că violența bazată pe religie nu este acceptabilă în societatea egipteană. Constituția Egiptului uh, stabilește libertatea religioasă, o garantează, garantează practicarea liberă a religiei. Cu toate acestea, auzim plângeri apropo de discriminare împotriva comunității copte și împotriva altor minorități religioase, cum ar fi comunitatea Baihai atât uh, la locul de muncă cât și în sistemul justiției. Suntem conștienți, domnule președinte, de dificultățile uh, cu care se confruntă comunitățile creștine, cum ar fi Mohamed Higazi sau ceilalți în instanțele egiptene. Am adus în discuție aceste chestiuni în procedurile de dialog. Înțelegem că, de fapt, guvernul încearcă să rezolve o parte din doleanțele copților, de exemplu, eliminând uh, eu știu uh, obstacolele cu care se confruntă în ce privește uh, consolidarea bisericilor lor și uh, de asemenea vedem, să vedem care sunt cauzele acestor violențe pentru a putea pune cauză tuturor, pentru a putea pune punct tuturor cazurilor de persecuție religioasă. Domnule președinte, stimați colegi, situația din Egipt și din Malaezia, în Malaezia unde s-a dat o hotărâre judecătărească apropo de folosirea termenului Allah, creează mari îngrijorări. Guvernul și opoziția, ca și Partidul Pan Islamic Pan-Malaez, ca și 30 de ONG-uri musulmane au condamnat acele atacuri din Malaezia. Guvernul a sporit măsurile de siguranță uh, în, la toate lăcașurile de cult și și-a reafirmat angajamentul față de protejarea armoniei religioase uh, și culturale a uh, Malaeziei. Relațiile pe care le statuează Constituția Federală sunt următoarele. Se spune că islamul este religia Uh, federației, dar de asemenea că celelalte religii pot fi practicate în pace și armonie în orice parte a federației. Vă încurajăm, domnule președinte, să inițiați cât mai curând cu putință o, un uh, dialog interconfesional cu toți liderii uh, religioși pentru a promova înțelegerea reciprocă, astfel încât Malaezia să se poată dezvolta pașnic în armonie etnică și socială. În această privință, domnule președinte, ministrul de interne malaez are răspunderi foarte mari. Trebuie să explice obiectiv cetățenilor care este problema în discuție. Stimați uh, membri ai Parlamentului European, noi condamnăm cu putere toate actele de intoleranță împotriva oricărei persoane pe motive religioase sau pe motive de credință, oriunde ar avea loc. Din păcate, nici o țară nu este imună din acest punct de vedere. Și facem apel la autoritățile publice care trebuie să protejeze toate comunitățile religioase, inclusiv comunitatea creștină, împotriva discriminărilor și represaliilor Comisia acordă o înaltă prioritate libertății de religie sau libertății de credință pentru că este un principiu central al politicii promovării drepturilor omului în Uniunea Europeană. Vom aduce în discuție această chestiune cu țările unde persistă această problemă, susținând uh, proiectele locale și promovând libertatea de religie la toate nivelurile. Mulțumesc, doamnă comisar. Închidem uh, dezbaterea pe marginea acestui punct și se va vota în, la 12 când vor începe voturile și să trecem acum la următorul punct și anume propunerile de rezoluție privind încălcarea drepturilor omului în China. Este vorba de caul lui, lui Liu Xiaobao, are cuvântul pentru două minute și jumătate doamna Renate Weber.